Doamnelor și domnilor, dragi colegi, au trecut 9 minute după ora 4. Continuăm uh, ședința noastră cu punctul 5. Îl întâmpin aici pe domnul Ierji Pomianovski, director executiv al Fondului European pentru Democrație. El ne va prezenta raportul anual din 2018. Acest fond uh, funcționează din 2013 deci de 5 ani încoace, sprijinind uh, pe cei care nu sunt sprijiniți de obicei, cu mai multe 700 de inițiative, cu fonduri de până la 50 de milioane și a câștigat o reputație pe bună dreptate în acest domeniu al uh, democrației uh, și îi dau imediat cuvântul domnului Pomianovski. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mă bucur pentru această ocazie pe care mi-o dați de a fi aici. Pentru cei care nu au primit uh, documentul de tip PDF, uh, găsiți în sală și versiunea tipărită a raportului nostru anual pe anul 2018. În fiecare an facem această prezentare de câțiva ani încoace și pot să-ți spun că ne bucurăm astfel de un statut aparte. De aceea sunt foarte recunoscător. Pe de altă parte, trebuie să subliniez că Parlamentul European, uh, cu nouă membri în Consiliul Director, uh, contribuie foarte mult la direcția noastră strategică a fondului. Vreau de asemenea să salut uh, faptul că Organizația noastră deseori este pomenită în rezoluțiile Parlamentului, inclusiv una adoptată săptămâna trecută în legătură cu uh, domeniul Orientului Mijlociu și Africii de Nord, acolo unde s-a subliniat uh, munca noastră. Secretarul nostru este unul uh, internațional și își dorește să îi ajute pe toți apărătorii democrației. Vreau să vă atrag atenția asupra principalelor patru mesaje conținute în acest raport. În primul rând, anul trecut, în 2018, anul trecut a, a reprezentat al cincilea an de activitate și am și sărbătorit, cum se cuvine, această a cincea aniversare care a avut loc de, aici, de altfel aici, în Parlament. Ocazie de a trage linie și de a face un bilanț al activităților noastre. Am devenit uh, recunoscuți peste tot în lume ca mecanism de sprijin uh, al democrației. Parlamentul cu care am uh, cooperat foarte bine, dar și comisia, cu Comisia și cu Parlamentul. Uh, um, aceste lucruri au arătat că reprezentăm un model de succes. Într-un capitol special dedicat din raport veți vedea anumite statistici, de pildă 5.000 de cereri pe care le-am onorat, peste 50 de milioane de, gra- de în granturi care au fost acordate pentru mai bine de 700 de inițiative și în fiecare zi acționăm în sensul democrației. Înălțimile Golan, pe l-am vizitat anul trecut, acolo unde am avut un uh, proiect. Și, bineînțeles, e vorba de un teritoriu cu statut uh, de zonă uh, de ocupație și nu oricine poate să intre acolo. Tot așa, în Rusia, nu multă lume poate să facă pe donatorul în această țară pentru că, bineînțeles, uh, e vorba de o miză deosebită pentru viitorul uh, politic al continentului nostru. Raportul doamnei uh, Fortiga se menționează fundația noastră ca și un exemplu pozitiv pentru mai multă plura, mai, mult, mai mult pluralism în mass media rusofone. Și am făcut practic în 2018? Câteva activități. În Armenia s-a manifestat o nouă, un nou dinamism uh, democratic. Asta ne-a inspirat pe toți. Partidele de opoziție, mișcările civice au reușit să acopere distanța dintre organizațiile societății civile și guvern. Au reușit să lucreze împreună Uh, tinerii și femeile s-au alăturat acestor proteste pașnice și, și pline de umor de altfel. Asta arată potențialul societății civile din Armenia. Ei au reușit să facă sau să iasă la demonstrații, la manifestații, fără a cădea uh, în păcatul uh, violenței. Am lucrat de asemenea și în Turcia și în Balcanii de Vest, paginile 30 și 55. Acesta a fost un pas înainte pentru noi. Sunt activități uh, mai noi ale fundației noastre, uh, hotărâte mm, practic de-abia acum un an și jumătate în urmă, iar 2018 a reprezentat primul an operațional în aceste re regiuni. Turcia, deci este din ce în ce mai uh, în atenția noastră. Represiunea crește, democrația este în pericol. Suntem foarte interesați de menținerea unor organe de presă independente, sprijin de asemenea organizațiile pentru drepturile omului, pentru libertatea de expresie, pentru libertatea presei și așa mai departe. În Egipt ne-am continuat munca noastră foarte importantă pentru a sprijini rețelele organizațiilor civice. Multe dintre ele au suferit persecuții din partea autorităților. Vreau să salut faptul că Parlamentul European, prin membrii săi, au intervenit foarte bine pentru a-i sprijini pe partenerii noștri atunci când era nevoie. În uh, Tunisia, uh, noi uh, ne gândim la ce se poate face după ce au fost uh, înscăunați noi consilieri uh, municipali, uh, o verigă importantă în lanțul uh, democrației. Important, deci, ca aceste eforturi să fie menținute. În Moldova, fondul nostru a uh, ajutat televiziunea de stat să supraviețuiască. De asemenea, am uh, sprijinit uh, ProTV și Jurnal TV în condițiile unor intimidări și represiuni. Și e vorba de organe de presă, de televiziune independente în această țară. Dacă ele ar fi fost închise, cetățenii ar fi avut mult mai puține, uh, puțin acces la uh, mesajele televizuale. Ce privește Ucraina, suntem foarte atenți la acest subiect, ca și dumneavoastră. Yesterday. Mai ales alegerile de ieri. Principala noastră îngrijorare în 2018 a fost nivelul crescut de agresiuni uh, și de atacuri directe, inclusiv uh, um, um, omucideri în um, Harkov, Odessa și în alte orașe din Ucraina. Am um, avut loc mai mult de 50 de asemenea agresiuni. Este o tendință foarte îngrijorătoare care arată cât de slăbit este statul și că e foarte greu să-i protejăm pe activiști și să îi urmărim pe cei care comit aceste acte de violență. Pe de altă parte, e foarte clar că munca activiștilor îi supără foarte mult pe cei corupți și ei uh, sunt gata să se uh, expună folosind și comanditând uh, agresiuni directe. Aș vrea să vorbesc despre faptul că în raport am consacrat un capitol rolului tinerilor și femeilor E foarte clar că bărbații sunt uh, cei care joacă un rol cheie pentru a permite femeilor să se bucure de mai multă egalitate. Și am discutat despre uh, ce s-a întâmplat în Tunisia și în Maroc, apropo de îmbunătățirea situației femeilor. Încă o dată despre Moldova. După uh, alegerile uh, recente din Moldova, am constatat că în Parlament sunt șase noi deputate care în trecut erau activiste sau uh, au avut inițiative sprijinite de către noi. Ca și în multe alte țări, uh, dezbaterea politică uh, duce la mobilizare uh, și acestea se datorează și inițiativelor civice. În al patrulea rând, suntem mândri de faptul că la mai mulți ani după ce am testat uh, și am experimentat, am finalizat acum conceptul noului sistem de monitorizare și de evaluare. Este o, o parte importantă din metoda noastră. În momentul în care oferim burse, uh, Uh, încercăm să vedem cum partenerii noștri uh, elaborează idei și să vedem cum putem să ajutăm mai bine pe termen lung. De aceea, această monitorizare și evaluare face parte integrantă din munca noastră. Doar așa putem să avem răspundere și transparență nu numai ca să dovedim impactul muncii noastre, ci și pentru a ne uh, preciza și mai mult abordarea, bazându-ne pe învățămintele trase. Pe paginile 54 și 56 găsiți mai multe detalii în acest sens și mm, cu ocazia întâlnirilor cu mm, uh, membrii uh, Consiliului de uh, Guvernatori vom putea de fiecare dată mai multe detalii. Încă un comentariu succint. Așa cum am spus și cu alte ocazii, uh, fondul nostru a aprobat uh, 750 de granturi, dar bineînțeles că am respins multe proiecte, în jur de 5000 este inevitabil să se întâmple astfel. Multe dintre solicitările uh, refuzate ne-au spus că au prieteni în Parlamentul European și am văzut uh, o serie de asemenea cazuri după ce am început munca în Balcanii Occidentali. Sperăm că uh, membrii din Parlamentul European înțeleg că noi trebuie să uh, ne respectăm mandatul și că ne este imposibil să răspundem favorabil la fiecare solicitare pe care o primim. În sfârșit, în încheiere, aș vrea să fac câteva observații generale, care se bazează de asemenea pe uh, o muncă mai lungă decât pe un an de zile. În ceea ce privește sprijinul pentru democrație în Europa, mai ales acum când avem noi concluziile Consiliului pe tema democrației. Această contribuție se bazează pe experiența noastră. Noi considerăm și am vrea să vă atragem atenția asupra două uh, experiențe și recomandări. Recomandăm să existe noi reglementări care să permită realocarea rapidă și automată a fondurilor în cazul în care o țară parteneră importantă uh, se bucură deja de o serie întreagă de uh, programe și care suferă o deteriorare uh, bruscă a situației statului de drept sau a democrației. În ultimul an am avut asemenea exemple, Azerbaijan, Egipt, Turcia, pentru că acolo situația societății civile s-a deteriorat în săptămâni, nu în luni. În uh, cazul cel mai grav, Uh, s-ar putea ca și în Moldova să avem asemenea situație. În astfel de circunstanțe, ideea ar fi ca alocările existente să fie în mod automat redirijate uh, de la programele guvernamentale către programele pentru a sprijini presa independentă și societatea civilă. Noi avem deja uh, instaurat, am instaurat deja o asemenea abordare, ca de exemplu pentru granturile destinate Turciei, Azerbaijanului și Egiptului, dar este doar un format ad hoc experimental și nu un mecanism adoptat în mod oficial. Ar fi o, o, schimbare uh, a conceptului less for less și acum să avem mai puțin pentru guvern și mai mult pentru societatea civilă. O altă recomandare din partea noastră, trebuie să înțelegem ceea ce deseori numim aceste trenduri, uh, aceste amenințări hibride. Amenințările hibride sunt o serie întreagă de um, factori, uh, manipulări, uh, uh, fake news și așa mai departe. Aceste amenințări hibride, cum spuneam, deja bine definite în dezbaterile de politică internațională, ar putea să fie contracarate cu răspunsuri hibride, cu soluții hibride care presupun și investiții în presa independentă și în societatea civilă independentă. În asemenea situații, noi recomandăm uh, cu tărie guvernelor și instituțiilor europene um, care fac alocările bugetare să facă o conectare între acele măsuri uh, uh, ca să țină cont de amenințările uh, hibride și să existe finanțare specifică destinată contracărării acestor amenințări. Aceste două obiective, am putea spune un obiectiv mai dur și unul mai soft, uh, dar pentru noi cel mai important este să sprijinim, cum spuneam, presa independentă și societatea civilă independentă. Noi ne dorim să existe o evaluare adecvată și să avem investiții în uh, răspunsurile hibride uh, direct proporțional cu nivelul amenințelor hibride. Mulțumesc, domnule președinte, sunt gata să răspund la întrebări. Vă mulțumim, domnule Pomianovski, pentru prezentarea raportului anual, raportul de activitate. Acum avem la dispoziție 10-15 minute pentru o mică dezbatere. Aș vrea să urez bun venit uh, membrilor și reprezentanților din uh, Parlamentul European. Cine dorește să ia cuvântul, vă rog să o faceți. Mai întâi, domnul Gilles Parniu. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule director executiv, pentru această prezentare a raportului anuar. Îmi pare rău că nu am putut să ascult toată prezentarea dumneavoastră, dar raportul pe care l-am primit uh, a fost studiat cu toată atenția și am câteva întrebări să vă adresez. Mai întâi felicitări pentru uh, munca fondului dumneavoastră de când uh, existați în 2013 și întotdeauna este foarte interesant având în vedere obiectivele pe care le putem avea să auzim că sunteți o valoare adăugată ca să um, încurajați democrația în țările unde sunt destinate uh, finanțările dumneavoastră. Am două întrebări. În raport, pe pagina 15, văd că proiectele legate de media și activismul civil sunt sprijinite într-o măsură mult mai mare decât celelalte categorii de proiecte. Apoi aveți promovarea statului de drept și lupta împotriva corupției, care sunt uh, sprijinite într-o mai mică măsură. Cred că aici ar trebui să faceți un mic efort, să finanțați mai mult lupta împotriva corupției, pentru că indiferent dacă suntem uh, uh, la est sau la sud de UE, este um, un sentiment larg răspândit în cadrul um, societăților, pentru că au sentimentul că le scapă de sub control um, comportamentul elitei politice și, din punctul meu de vedere, principalele provocări pentru Uniunea Europeană în următorii ani se află în sudul Mării Mediterane. Lupta împotriva schimbării climatice, stabilitatea regională, locuri de muncă pentru tineret, evoluția fluxurilor migratoare sunt doar câteva din aceste provocări. Bineînțeles că sprijinirea democrației este indispensabilă ca să avem răspunsuri sustenabile pentru toate aceste uh, provocări. Cu excepția cazului Algeriei, vedem că participarea la alegeri este din ce în ce mai scăzută în toate țările din sudul Mediteranei. Cum anume organizația dumneavoastră ar putea, uh, credeți, să-și îmbunătățească acțiunile în acest domeniu? Și de ce obstacole vă loviți uh, actualmente? Vă mulțumesc, domnule președinte și domnule director executiv. Vă mulțumesc, Gil, pentru această contribuție. Mai sunt alte observații? Văd că nu. Așadar, Domnule Pomianovski, doriți să răspundeți? Mulțumesc și vă mulțumesc pentru această întrebare. Este cât se poate de valabilă și de importantă. Îmi cer scuze că răspund în engleză. Vorbesc franceză, dar nu cred că este suficient de bună. Aș putea să vorbesc și în limba mea maternă, bineînțeles. Uh, uh, Ați întrebat despre cum finanțăm lupta împotriva corupției în uh, țările de la estul Uniunii Europene. Noi, bineînțeles, finanțăm mult măsurile împotriva corupției în Moldova sau în Ucraina și, de asemenea, și în alte țări. În același timp, e foarte adevărat că uh, activismul civic oricum se ocupă de toate bolile societății, de tot ceea ce este o moștenire a trecutului în aceste țări. Trebuie să spunem însă că există și o altă dimensiune, că o parte din corupție nu este doar moștenită, este uh, Uh, și o metodă pe care o folosesc vecinii mai mari ca să influențeze și să controleze realitatea din aceste țări. Deci lupta împotriva corupției este și lupta împotriva unor inamici puternici, nu numai împotriva unor situații interne. Însă atunci când uh, uh societatea este expusă corupției zi de zi, doar societatea este cea care poate să o, o combată în mod eficient. Cum vă spuneam, uh, în Ucraina, anul trecut, de pildă, am constatat că atacurile directe, atacurile la, um, împotriva activiștilor s-au înmulțit. Unul dintre beneficiarii noștri a fost, o, a fost înjunghiat uh, în Odessa, un altul a fost împușcat în spate, din păcate a supraviețuit. Din fericire, mă scuzați, a supraviețuit. Dar uh, vedem că toți activiștii anticorupție Uh, trebuie să se teamă pentru viața lor și ei se luptă pentru viața Acești oameni sunt deosebit de uh, curajoși și de implicați, dar este singurul răspuns pe care îl putem da. Trebuie să îi finanțăm și ei vor găsi o cale să reducă corupția în țările lor, dar durează, durează. Și e nevoie de multe eforturi uh, Uh, nu numai sprijinul pe care îl acordăm noi societății civile, dar este nevoie și de un efort coordonat al uh, um, societății, a tuturor statelor, e nevoie de presiuni politice. În mod constant trebuie să îi scoatem din zona de confort pe liderii acestor țări, care nu fac uh, suficient de mult ca să lupte împotriva corupției și să-i protejeze pe cei care în numele lor se luptă împotriva corupției. Ați mai pus o întrebare și despre uh, munca noastră în regiunea din uh, sudul Uniunii Europene. N-am spus că nu este important pentru noi că stabilitatea întregii regiuni uh, nu ar fi o prioritate sau dezvoltarea sustenabilă în această regiune. Dar nu acesta este obiectivul uh, fondului nostru. Este parte a politicii europene extinse în această zonă și atunci când fondul nostru a fost creat, s-a spus foarte clar că noi trebuia să completăm instrumentele deja existente. Din acest motiv ne concentrăm pe acele programe și pe acele activități pe care le putem completa așa numitele programe mari pe care le uh, uh, desfășoară Comisia Europeană și alți donatori. De aceea ne concentrăm pe uh, organele de presă independentă, pe asupra noilor veniți pe scenele politice, pentru că aceste echipuri noi sunt deosebit de importante. Ei trebuie să uh, devină persoane de încredere, să arate oamenilor că schimbarea este cu putință, că trebuie să investești. Pentru că abordarea noastră de a fi flexibili, rapizi, Uh, trebuie să fie o bună completare a programelor uh, de mai mare avergură care încearcă să garanteze stabilitatea în regiune, cu rezultate mai bune sau mai proaste. Dar asta este o altă poveste și nu noi suntem cei care trebuie să le evaluăm. Acum aș vrea să mai fac un comentariu despre Egipt, deoarece e un exemplu tipic de contradicție între stabilitate și protejarea drepturilor omului și a societății civile independente. Guvernul din Egipt, președintele Sisi, atacă cu tărie societatea civilă și creează atmosferă ostilă. Dacă într-un moment de frustrare, de revoluție, societatea civilă va uh, reacționa, atunci să nu uitați că acesta va fi singura entitate care poate să facă proteste în mod uh, organizat. Dacă dispare societatea civilă moderată, vom avea doar extremele că e vorba despre oponenții extrem sau despre guvern, de unde și proteste um, violente și probabil o altă catastrofă și din nou alți 200 sau 300 de mii de refugiați care vor ajunge pe malurile uh, Europei. Deci dacă investim în democrație în Egipt, investim în strategie de stabilitate pe termen lung. Mulțumesc! Thank you, sir. Mulțumim! Se pare că nu mai dorește nimeni să adreseze întrebări. Mulțumim pentru prezență, domnule Bomianovski, mult succes în activitatea dumneavoastră și așteptăm cu nerăbdare următorul raport. Cincuie Barso. Avem ceva timp la dispoziție, dar dacă Mm, am recuperat ceva timp. Dacă nu aveți nimic împotrivă, putem trece deja la următorul punct. Trecem la punctul 6. Misiunea AFET în Serbia și Kosovo din 27 februarie până 2 martie. Eu am fost președintele acestei delegații. Vă voi spune deci câteva cuvinte numele delegației, dar uh, colegii care doresc să ia cuvântul sunt invitați să o facă. Am vizitat ambele țări în 27 februarie, deci până în 2 martie. Mm, am uh, fost președintele misiunii, la care au participat încă cinci colegi, Nina Ghin, Elmar Brock, Richard Czarnecki, Igor uh, Scholtes și Jaromir Kohlicek. Obiectivul vizitei noastre a fost evaluarea situației politice la fața locului și pentru a face un bilanț a relațiilor actuale ale Serbia și Kosovo cu Uniunea Europeană, inclusiv uh, reformele uh, convenite reciproc și dialogul uh, între Belgrad și Priștina, înlesnit de Uniunea Europeană. Am avut uh, o oră și jumătate uh, la Belgrad și la Priștina, deci uh, am avut dezbateri foarte deschise cu liderii politici, inclusiv cu reprezentanții partidelor din opoziție, reprezentanții societății civile, cu diplomați UE care își au sediu în Serbia și Kosovo. Programul a fost foarte încărcat. În Serbia ne-am exprimat sprijinul pentru implicarea Serbiei uh, pentru aderarea la Uniunea Europeană, subliniind că e nevoie de progrese suplimentare, mai ales în domenii precum statul de drept și uh, uh, libertatea mass media. La Kosovo am uh, repetat poziția Parlamentului European uh, care sprijină liberalizarea vizelor și am salutat progresele în uh, reforme în domenii precum statul de drept. Însă am reamintit în același timp că punerea în aplicare, înfăptuirea reformelor uh, vor uh, hotărâ succesul lor atât la Belgrad cât și la Priștina, am subliniat că este nevoie de un dialog real între ambele uh, părți, uh, lansând un apel uh, ambelor părți să ajungă la un acord care să, se soluționeze chestiunile pendinte înainte de aderarea în Europeană. Am subliniat faptul că atât Priștina cât și Belgrad trebuie să-și aducă contribuția la crearea unui mediu propice pentru a atinge acest obiectiv. Uh, un prim pas. Autoritățile de la uh, Priștina trebuie să suspende Uh, taxele vamale pe bunurile produse în Serbia și în uh, Bosnia-Herzegovina. Probabil că nu vă va surprinde faptul că interlocutorii cheie din Priștina uh, nu și-au dat acordul, dar am subliniat și poziția Parlamentului European în ce privește un acord obligatoriu cuprinzător, atât Serbia cât și Kosovo ar trebui să rămână multietnice și orice acord poate să fie acceptabil doar dacă este acceptat de ambele părți, dacă respectă legislația internațională și dacă ține cont de stabilitate stabilitatea din regiune. Înainte de a da cuvântul celorlalți colegi care au participat la această delegație, aș dori să mulțumesc călduros pe de o parte gazdelor de la Belgrad și de la Priștina, uh, ambasadorul uh, ne onorează cu prezența în această dupămasă. Mulțumim uh, părții sârbe pentru ospitalitatea cu care ne-a primit și am dorit să mulțumim și SAE și mai ales uh, domnului Sem Fabriții, ambasadorul UE în Serbia și uh, doamnei Natalia Apostola, uh, Apostolova, șef al misiunii UE în Kosovo. Mulțumim, mulțumim și colaboratorilor lor care ne-au sprijinit foarte mult înainte, în timpul la fața locului, în, în timpul acestei misiuni. Iată contribuția mea, îi rog pe colegii care doresc să vină cu completări să o facă. Domnul Kohlicek. Am fost convocat. Nu e o interpretare, e o... a devenit o regulă. Nu e interpretare în limba cehă, spune vorbitorul, dar aș dori să fac o completare la prezentarea dumneavoastră și să spun că a fost o misiune foarte interesantă. M-am bucurat să mă întâlnesc cu cetățeni, cu cetățeni din Belgrad și în uh, Kosovo. Am avut impresia că avem de-a face cu regiuni din afara Uniunii Europene, pentru că știți că În ultimii 10 ani au fost foarte multe conflicte, multe tensiuni, în pofida Președintele, există cehă, există interpretare, aveți posibilitatea să vorbiți în limba cehă. Co- cabina cehă vă face semn. O să continui în engleză, dacă preferați în franceză sau în germană, cum doriți. Președintele spune că este vorba de cabina 12. A, minunat. tot mai des nu, mai, nu avem cabină cehă, de data asta încă, însă se pare că pot să vorbesc în limba mea. Reprezentanții sau conducătorii Kosovo sunt politicieni de, și ar fi trebuit să fie condamnați de către tribunal. Problém v Kosovu e že economická Din câte știu eu, principala problemă din Kosovo reprezintă faptul că economia în această provincie. Mm, este foarte opac, activitățile economice sunt foarte suspecte și așa cum spunea colegul din Polonia, în urmă cu câteva clipe, din păcate situația nu se îmbunătățește. Am uh, uh, vizitat uh, o autostradă, noi clădiri și așa mai departe, totul este pozitiv, dar nu se știe de unde provin fondurile cu care au fost construite toate aceste proiecte. Iar în ce privește Serbia, Uniunea Europeană cred că ar trebui să, ar trebui să-și ceară scuze Serbiei pentru că pagubele Uh, aduse la adresa mediului în timpul bombardamentelor au fost uh, imense. Știți că a fost și o problemă cu substanțe chimice care s-au scurs în uh, sol după bombardament. Solul nu a fost curățat, au fost bombardate și zeci de poduri și până ziua de astăzi vedem că Uh, această țară încă depune eforturi imense pentru a depăși consecințele acestor bombardamente. E un subiect uh, delicat, uh, nu vor să ne acuze, am constatat asta, dar uh, au abordat uh, subiectele la mod discret. Însă cred că datorăm Serbiei. Ar trebui să acordăm Serbiei, Serbiei o asistență mult mai masivă, pentru că în parte suntem vinovați pentru ce s-a întâmplat. Uh, în timpul războaielor. Un alt subiect pe care nu l-am abordat o reprezintă uh, consecințele uh, centralei cu uraniu. Este foarte greu să uh, dezafectezi o astfel de centrală nucleară. N-a fost, n-a fost prima dată când am fost în Serbia. Uh, și vă pot spune că impresia mea, chiar în tinerețe am uh, vizitat uh, această parte a Europei adesea, E o regiune foarte uh, interesantă și cred că ar trebui să avem o atitudine pozitivă față de această regiune. Iată contribuția mea în câteva cuvinte. Sper ca în mandatul viitor să facem mai multe. Mulțumim, domnule Cohlicek. Nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Domnul Cucan, poate. Am avut o ședință comună cu omologii din Serbia săptămâna trecută la Strasburg. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am cerut cuvântul pentru că eu nu am participat la această delegație, dar sigur că vă pot spune câteva cuvinte. Săptămâna trecută am avut o ședință parlamentară de stabilizare și asociere uh, între Parlamentul European și uh, uh, Priștina în regim de urgență, pentru că timpul a fost strâns, a fost mult mai strâns decât de obicei, dar am reușit să abordăm toate chestiunile importante în ce privește situația politică și relațiile între Serbia și Uniunea Europeană. Participarea a fost uh, uh, impresionantă din partea ambelor delegații, de la Scopie și de la Priștina. Ordinea de zi a abordat toate chestiunile importante. Ambele părți au spus că Serbia înregistrează progrese în negocierile de aderare. Clar, putem vorbi de un progres net. S-a pus accentul pe domeniile Uh, unde încă mai trebuie înregistrate progrese. E vorba de libertatea mass media. Al tre- a fost al treilea raport al Comisiei care spunea că nu s-a înregistrat progres în acest domeniu. Bineînțeles, este foarte important ca aceste progrese să fie vizibile. În ce privește dialogul Belgrad-Priștina între cele două părți, colegii din Serbia ne-au explicat că cum văd acest dialog. Consideră că nu sunt uh, tratați în mod echitabil de către Uniunea Europeană pentru că consideră că nu e din cauza lor uh, că dialogul e uh, în impas. Eu cred că ar trebui să ne implicăm mai activ pentru că fără implicarea Uniunii Europene situația nu se va debloca. Ambele părți au nevoie de un imbold uh, din partea noastră și bineînțeles că ar trebui să începem cu uh, încheierea acestui război al taxelor vamale la care vă referea și dumneavoastră, domnule președinte. La finele uh, evenimentului am adoptat declarația și propunerea comună, proiectul de rezoluție eu cred că a fost o reuniune fructuoasă. Cu toții ne-am exprimat speranța că noul mandat vor exista suficienți de o, colegi eurodeputați care să continue activitatea activă care a fost uh, întreprinsă uh, de către membrii actualei delegații. Mulțumesc! Mulțumesc, Eduard Cucan, pentru aceste observații suplimentare în legătură cu săptămâna de ședința de, de săptămâna de ședin, ședința de săptămâna trecută de la Strasburg, care a fost intensă uh, și succintă. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, acea fost, aceasta a fost prezentarea misiunii AFET la Serbi, în Serbia și Kosovo. Acum trecem la misiunea în Albania și Macedonia de Nord. AFET a trimis o altă delegație la aceste două țări pentru a începe negocierile de aderare în iunie Tunechelam a condus această uh, delegație, s-a întâlnit cu interlocutori cheie din partea guvernului, a opoziției, a societății civile și a reprezentanților mass media. Vizita a avut loc în toiul unei crize politice din uh, Albania. Opoziția a renunțat la uh, mandatele parlamentare și a coordonat proteste de masă care au fost chiar marcate de evenimente violente. În Macedonia de Nord, vizita a dus la ratificarea acordului de la Prisma, Prespa în pregătirea alegerilor prezidențiale. Aș dori să mulțumesc uh, domnului Samuel Zbogar, ambasadorul UE în Macedonia de Nord și domnului Luigi Sorega, ambasador în Albania și uh, echipelor lor pentru sprijin. Aș dori să mulțumesc uh, și gazdelor de la Tirana și la Scopie. Doream să-i dau cuvântul lui uh, Tunechelam, care să ne facă un raport, dar din păcate nu este prezent. Aș dori să știu dacă sunt alți colegi care ar dori să ia cuvântul. Se pare că nu. A, Edward Cucan, totuși. Aș dori să iau cuvântul pe Macedonia de Nord. Da, vă rog. Am participat în calitate de membru al delegației uh, la această vizită în Macedonia de Nord. Am avut uh, reuniuni uh, și dialoguri foarte fructuoase acolo. Ne-am întâlnit cu domnul Mitkovski, liderul opoziției. Am avut o reuniune foarte interesantă. El se întâlnește cu premierul, uh, s-a întâlnit cu premierul Zaev și este foarte important pentru că dialogul uh, politic la nivel înalt, iată, continuă și s-au pus de acord în ce privește participarea opoziției la activitatea Parlamentului au fost înființate două grupuri de lucru cu participarea de plină a opoziției, ceea ce înseamnă că, deși opoziția nu a sprijinit acordul de la Prespa, pentru că spuneau că este un capitol închis, ambele părți totuși se axează pe alegerile prezidențiale care vor avea loc uh, în această lună și s-au pus de acord că aceste alegeri ar trebui să fie alegeri uh, echitabile, libere, transparente, astfel încât uh, progresele care au fost înregistrate în dezvoltarea Macedoniei de Nord să fie consolidate. Ne-am întâlnit cu toți liderii importanți Dezbaterea și dialogul au fost uh, pozitive și cred că ar trebui să sprijinim, deci Parlamentul European ar trebui să sprijine cu adevărat aspirațiile Macedoniei de Nord să obțină o dată clară pentru începerea negocierilor oficiale de aderare la summitul din luna iunie. Având în vedere evoluțiile pozitive care sunt vizibile la nivel politic, Uh, evoluțiile recente, rezult, acesta ar trebui să fie rezultatul Consiliului și cred că noi, Parlamentul European, ar trebui să uh, sprijinim începerea negocierilor de aderare. Mulțumesc! Mulțumim, Eduard, pentru contribuție uh, la situația din Macedonia de Nord. Dacă dorește cineva să mai ia cuvântul, nu, atunci încheiem și prezentarea acestor, acestei misiuni în Balcanii de Vest, rapoartele Uh, pot fi accesate la secțiunea Notice to Members de pe site-ul uh, nostru. Totul va depinde de adoptarea celui de-al 29-lea uh, progres de raport. Ședința va avea loc, se pare, în 29 mai, deci s-ar putea să avem o ședință a FED suplimentară chiar după alegerile europene, imediat după alegeri, pentru că am vorbit uh, cu echipa comisarului Han, am dorit să avem o informație așa la fierbinte în legătură cu conținutul uh, noilor uh, rapoarte de progres, înainte ca mass media să fie informate. Dar nu s-a confirmat încă organizarea acestei reuniuni. În orice caz, sperăm să avem o astfel de reuniune în 29 mai. Avem, deci suntem înainte cu 35 de minute față de calendarul nostru, am putea continua și cu următorul raport minunat, spune președintele. Ehm, avem un schimb de vederi cu reprezentanții eh, Institutului European eh, Pace și a eh, unității de la SAE. Doriți să stați în sală sau doriți să participați aici la prezidiu la dezbatere? Vă rog să veniți lângă mine. So, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, trecem la punctul 8. Ne apropiem de finele mandatului. Am adoptat recent rapoartele cu privire la construirea capacităților UE pentru prevenirea conflictelor și pentru mediere și rolul și sfera de aplicare a mandatului alților reprezentanți UE. Deci e momentul să vedem ce putem face Uh, în prelungirea uh, acestui mandat și în ce privește înfăptuirile UE în acest domeniu. Cu toții cred suntem de acord că trebuie să avem o abordare cuprinzătoare care să combine securitatea, diplomația și dezvoltarea și trebuie să milităm pentru o coordonare mai puternică la nivel politic și instituțional în cadrul Uniunii Europene. Parlamentul European a avut un rol de Uh, prim rând în ce privește diplomația parlamentară, inclusiv uh, procesele de mediere și de dialog. Colegul nostru, Eduard Cucan, Cucan a fost uh, un adevărat pionier în acest domeniu. Ne va spune mai multe în legătură cu inițiativele Parlamentului privind medierea politică. Domnul Michael Keating Bun venit! Aici este director executiv uh, al uh, Institutului European pentru Pace care și ne va prezenta activitățile și strategia acestui institut în domeniul uh, soluționării conflictelor și a menținerii păcii. Și în fine vom da cuvântul domnului René Vanes. Am fost informat că e pe drum, este șef uh, uh, la uh, Serviciul de Acțiune Externă pentru prevenirea conflictelor și sprijinirea medierii. Înainte de a da cuvântul domnului Cucan, aș dori să vă spun că Parlamentul European, prin AFET, a sprijinit în mod activ uh, înființarea acestui institut. Ne bucurăm de faptul că, iată, uh, sărbătorim 5 uh, ani de la înființarea lui, deci are cuvântul acum Eduard Cucă în timp de 10 minute, după care voi dai cuvântul domnului Michael Kindin și după aceea domnului Vanes. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să salut momentul când discutăm la FET uh, acest subiect, la două săptămâni după adoptarea de către, uh, de către plenarea Parlamentului European a raportului cu privire la mediere și la prevenirea conflictelor și, de asemenea, cu ocazia 5 ani de la înființarea uh, Institutului European pentru Pace. Într-adevăr, este momentul să facem bilanțul, să vedem care este moștenirea pe care Parlamentul European o lasă următorului Parlamentul European și uh, în uh, perspectiva audierilor comisarilor și înaltului reprezentant. Să nu uităm că mm, dacă suntem mai eficienți în prevenirea conflictelor și dacă ne implicăm mai mult în activitatea de mediere, ținem cont de așteptările cetățenilor Știți că ultimul eurobarometru a spus că cetățenii își doresc ca Europa ar trebui să se implice mai mult în activitatea externă pentru a aduce mai multă stabilitate și pace, având în vedere provocările mondiale. Uniunea Europeană a subliniat întotdeauna faptul că trebuie să avem politici de prevenire a conflictelor și instrumente pentru a sprijini aceste procese, inclusiv prin procesul de mediere a conflictelor. Recent, secretarul general ONU și Banca Mondială au venit cu argumente puternice pentru prevenirea și medierea conflictelor, dar și au venit cu argumente umanitare pentru a arăta cât de interesante uh, sunt, din punct de vedere al costurilor, uh, strategiile de mediere pentru a preveni conflicte. Uh, unele din conflictele cele mai îndelungate, inclusiv în uh, vecinătatea apropiată și în Balcanii de Vest, au nevoie de o implicare politică mai activă, inclusiv prin uh, mediere mai uh, susținută, pentru a aduce stabilitate, pentru a reduce migrația și pentru a asigura dezvoltare economică pentru cetățenii și vecinii noștri. Ultimul raport uh, al Parlamentului a avut o privire de ansamblu foarte interesantă în legătură cu capacitățile de prevenire, deci capacități care există în instituțiile europene și a propus și câteva idei uh, noi pentru consolidarea abordării europene în mod cât mai uh, interesant din punct de vedere al costurilor. În raport se arată și faptul că Parlamentul European a devenit un nou actor în acest domeniu prin uh, madierea parlamentară pe care a, a practicat-o. Într-adevăr, din experiență vă pot spune că activitatea cu domnilor Weigel și Fleckenstein, cooperarea cu ei, cu comisarul Hahn în Macedonia de Nord, de exemplu, au arătat faptul că Uniunea Europeană poate să fie mai eficientă dacă toate instituțiile europene și toate statele uh, membre uh, cooperează. Parlamentul, uh, raportul Parlamentului are la bază o idee care deja a fost pusă în aplicare de către secretarul general ONU. Se solicită un uh, grup de experți la nivel înalt de mediere, din care să facă parte uh, foști și actuali eurodeputați. Într-adevăr, e o propunere simplă, care să nu fie foarte costisitoare, dar care ar putea co- combina uh, competențele politice ale Uniunii Europene. Aș dori să vă prezint câteva idei uh, bazate pe experiența mea la fine de mandat. În 2015, domnul comisar Han a solicitat Parlamentului European să îl ajute în eforturile sale de a depăși criza politică din fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Parlamentul European a răspuns prezent la apel și a înființat o echipă de uh, mediere formată din trei eurodeputați, din care face parte domnul Fleckenstein de la Socialiști, domnul Weigel și domnul Alde și eu uh, reprezentând PP-ul. În ultimii trei ani am lucrat în echipă cu domnul comisar Han, Câteodată am mers împreună la Scopie, câteodată ne-am coordonat vizitele cu domnul comisar pentru a obține un impact maxim. Întotdeauna însă am uh, lucrat așa ca o echipă europeană cu un obiectiv comun, respectiv să cooperăm cu partidele politice pentru a ajuta această țară să iasă din criză. Această activitate la nivel interinstituțional a fost sprijinită și de către, de către Unitatea de Mediere a Conflictului, DGNR, și de domnul ambasador Bogar și domnul ambasador Ivo Oral, fost ambasador. Contribuția lor a fost foarte utilă și foarte uh, eficace. Cred că ne putem mândri cu faptul că această inițiativă de mediere, prima de acest tip, obținut rezultate concrete uh, care, în, în sprijinul acestei țări, fără de care țara respectivă nu ar fi reușit să obțină progresul istoric pe care l-a obținut uh, la începutul acestui an, respectiv uh, adoptarea noului nume de Macedonia de Nord, prin care se deschide calea spre aderarea la UE și la NATO. Sprijinim în continuare eforturile acestei țări Uh, pentru a pune în aplicare acordul de la Presba. Dar nu mai e nevoie de un rol de mediere din partea noastră. Noi punem uh, acum accentul pe sprijinul pentru dialog între diversele partide politice. Pentru ca aceste partide să, mm, să, să aibă o cultură a dialogului și a compromisului care să sporească reziliența țării și pentru uh, a evita viitoare crize politice. Sunt uh, chestiuni de bun simț foarte simple, precum dialogul politic și cultura politică, dar în țări precum cele din Balcanii de Vest observăm că este o, sunt chestiuni foarte complicate, foarte spinoase, aceste procese necesită mult timp. Uh, am fost foarte activ, dar nu am reușit încă să ieșim la limat, deci este nevoie în continuare de eforturi susținute. dialogul, uh, pentru a sprijini dialogul între partide. Parlamentul European a dezvoltat noi capacități, capacități inclusiv dialogul Jomone. Acest uh, dialog uh, conține o metodă de mediere și folosește Casa Jean Monnet din afara Parisului pentru a oferi un spațiu de dialog la dispoziția părților implicate și departe de uh, Uh, colimatorul de la Bruxelles. Acest dialog uh, a fost folosit pentru prima dată în Ucraina uh, cu intenția de a sprijini dialogul între partidele reprezentante în Parlamentul ucrainian. Domnul Brock și domnul Pat Cox, fost președinte al Parlamentului European, au condus acest proces și au uh, șlefuit această, acest dialog, metodologia și instrumentul. Metoda de lucru Jean Monnet. Care este aceasta? Este un dialog uh, țintit pentru a obține dialog, uh, rezultate prin consens. Și această metodologie figurează în toate activitățile care au loc în jurul uh, dialogului uh, Jomone. Aplicăm aceeași metodologie pentru partidele politice din Macedonia de Nord Uh, însă reuniunile au loc la fața locului, pentru că aceasta a fost dorința părților implicate. Având în vedere uh, importanța acestui concept, dialogul Jean Monnet, comisarul Han ne-a rugat să extindem, să folosim acest uh, instrument pentru a acoperi toate țările din Balcanii de Vest, nu numai Macedonia de Nord. Această sugestie a fost sprijinită și de, de către raportul nostru adoptat în urmă cu două săptămâni la plenară. Aș dori să subliniez acum câteva aspecte legate de această experiență. În primul rând, nevoia esențială de a coordona abordarea politică a UE la cel mai înalt nivel. Coordonare mai strânsă pe plan uh, loca, uh, politic, așa cum a arătat și comisarul uh, Han. Implicarea SEAE, inclusiv a ambasadorului la Scopie. O mai bună cooperare la nivelul serviciilor pentru a avea un răspuns flexibil și bazat pe expertiv, expertiză. În sfârșit, subliniez rolul pe care UE poate să-l joace în sensul unei abordări mai concentrate în ce privește prevenirea conflictelor și mediare, pentru că, așa cum s-a spus, Astfel de acțiuni uh, necesită voință politică. Aceste lucruri trebuie să preocupe toate activitățile serviciilor noastre, lucruri care au fost uh, demonstrate de-a lungul acestui mandat al Parlamentului și subliniate în uh, raportul nostru, așa cum o arată și colegii de la SEAE. O abordare coerentă a prevenirii conflictului nu poate fi să, nu poate avea loc uh, în momentul în care avem uh, viziuni uh, aflate în concurență între o țară și alta. Însă, într-adevăr, contribuția noastră nu poate fi decât o parte a poveștii și trebuie să ne bazăm pe toate instrumentele și pârghile la care avem, pe care le avem la dispoziție, adică toate instituțiile și entitățile Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Cucan, extrem de precis, ca de obicei. Și acum uita cuvântul domnului Keating. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, fără microfon. Role of European Parliament and AFET in particular Aș vorbi despre rolul Parlamentului European și a Comisiei AFET, care a pus pe picioare această rețea acum 5 ani și mă bucur foarte mult de asta. Până mai de curând am fost trimisul ONU în Somalia. Nu sunt decât deci puțin timp prezent în Bruxelles. Mă bucur foarte mult astăzi să reprezint acest institut el a fost înființat pentru a ajuta Europa când vine vorba de prevenirea conflictelor, rezolvarea acestora și mediere, completând munca acesteia. Și asta pe trei axe. Însă trebuie să subliniez că orientarea noastră etică ne cere să vedem în primul rând, ce se întâmplă cu acei eh, oameni care suferă din cauza violențelor din timpul conflictelor sau riscă să fie supuși acestor violențe, acestor fragilități, că e vorba în Europa, că e vorba în altă parte. Și acum 5 ani, când IAP a fost înființat, nu cred că eh, problemele legate de securitatea europenilor erau așa de pregnante ca uh, astăzi. Care sunt acele trei axe de acțiune? Politică, praxis și parteneriate sau parteneriate pe tip platformă. Cât privește politicile, um, vorbitorul, antevorbitorul meu a vorbit despre încurajarea unor abordări coerente de către actorii europeni pentru a se implica mai mult în statele mai fragile că e vorba de prevenirea conflictelor, că e vorba de rezolvarea acestora, de pildă întâlniri discrete pe anumite subiecte referitoare la anumite țări. Noi nu suntem un think tank, deși ne place, ne place asta, ci noi dorim pur și simplu să vedem ce se poate efectiv face într-o anumită situație în sensul reducerii violenței, încurajării dialogului și a procesului de pace. Și nevoile sunt enorme, chiar și în acest moment. M-am întors numai ce, acum câteva zile, de fapt, din Afganistan. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu președintele acestei țări, cu șeful uh, înaltului Consiliu pentru Pace cu reprezentanța ai opoziției, reprezentanța ai femeilor, ai mediului de afaceri, etc. Și toată lumea este extrem de îngrijorată în legătură cu modul în care discuțiile legate de viitorul acestei țări pot să influențeze procesul de pace în mod durabil. Și, într-adevăr, ar trebui ca statele membre să-și adune oamenii și să se gândească cam cum ar putea să arate un proces de pace viabil și durabil, ca și un uh, acord de pace de același tip. În general, suntem implicați în 12 țări din lume, 12 cu parteneri cât se poate de concreți, pentru acțiuni cât se poate de concrete. De pildă, în Yemen sprijinim procesele de negocieri Lucrăm apoi cu refugiații din Siria, discutând condițiile de returnare decentă și sigură în această țară. Lucrăm cu țările din Hornul Africii, din cele trei țări, pentru a vedea pe plan local ce strategii putem avea pentru a preveni și combate extremismul violent și așa mai departe. Deci sunt lucruri cât se poate de concrete. Și cât privește parteneriate, uh, domnule președinte. Noi ne dorim ca acestea să fie cât mai uh, extinse și numărul de actori cu care lucrăm uh, pe această platformă să crească. Și aici mă refer mai cu seamă la parlamentari, fie că e vorba de eurodeputați, fie că e vorba de parlamentari naționali, însă nu trebuie să uităm nici comunitatea de afaceri, nici cei din domeniul apărării și În acest sens, dumneavoastră ați abordat subiectul uh, facilității pentru pace. S-a dovedit că nu se pot rezolva conflictele fără acea abordare globală pe care ați uh, menționat-o. E importantă și abordarea soft și cea mai dură. Uh, chiar și în ceea ce privește instituțiile care se ocupă de securitate, nu poți să te bazezi numai pe partea uh, militară pentru că în momentul în care faci asta, uh, automat uh, ai și ocazia de a construi instituții civile. Nu e vorba pur și simplu de a lăsa totul pe mâna unor experți în domeniul securității, militari și așa mai departe. Acestea ar fi oportunitățile. Ne dorim ca numărul de părți interesate în aceste schimburi să crească tot mai mult. De aceea prețuim cooperarea noastră cu Parlamentul European și AFET-ul pentru noi are un rol deosebit de jucat, o părerea mea, încurajând uh, ideea că se conlucrează, într-adevăr, în acest domeniu și că se primește ajutorul politic și financiar de care este nevoie, unde este nevoie, ajutându-i pe europeni să se simte mai în siguranță, tocmai prin implicarea noastră în țările mai fragile, mai vulnerabile, din vecinătate și dincolo de aceasta, iar eșecul uh, de a combate violența și de a construi instituții are consecințe directe pentru Europa. Asta se vede, fie că e vorba de persoane strămutate, fie că e vorba de lipsa de siguranță și securitate, fie că e vorba de conflicte sau alte consecințe politice nebănuite. Vreau să vă spun că suntem uh, foarte încântați de rezoluția dumneavoastră uh, recentă legată de prevenirea conflictelor și mediere. Mi se pare un conținut deosebit de inovativ, foarte interesant și mă bucur, domnule președinte, că împreună putem să purtăm mai departe acest mesaj. Uh, cu Parlamentul cooperăm în mai multe moduri. Dorim însă să intensificăm această cooperare. Dorim să avem la Institutul nostru pentru pace o serie de parlamentari ca observatori. De pildă, o altă inițiativă ar fi uh, inițiative de tip uh, training și coaching. Dorim de asemenea să ne implicăm mai mult în activitatea dumneavoastră când vine vorba de tot ce înseamnă procesul de pace și rezoluțiile aferente. Însă, domnule președinte, aș vrea să subliniez un lucru, că în momentul în care discutați de pildă subiecte cum ar fi schimbările climatice sau angajamentul față de multilateralism sau rolul femeilor în pace și securitate sau reformarea sectorului securității și siguranță. întotdeauna există ceva legat de prevenirea conflictelor, o astfel de dimensiune și noi suntem încântați să contribuim în acest sens de pildă schimbările climatice. Consecințele unui conflict în acest sens sunt enorme și nu cred că suntem suficient de pregătiți să abordăm aceste aspecte. Mă gândesc și la schimbările tehnologice pe care trebuie să le eh, avem în vedere, eh, tot așa pentru prevenirea conflictelor. Deci, aș mai spune un lucru. Lucrăm destul de strâns cu țările europene, nu numai state membre ale Uniunii Europene, ci și altele de pe continentul european, cum ar fi Norvegia, Elveția, care sunt foarte în avangarda acestor uh, mișcări legate de prevenirea conflictelor. Iar Uniunea Europeană Continentul european în general are o influență care poate să cântărească greu în anumite regiuni și poate să sporească prestigiul și rolul uh, acestui continent uh, în afară. În orice caz, domnule președinte, vă fac să câștigați vreo 30 și ceva de secunde. Mă opresc aici? Da. 34 de secunde. Exact cum ați spus. Perfect. Vă mulțumesc. Domnul Vandes uh, are cuvântul imediat, vă rog. Thank you very much, uh, Chairman. Ladies. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Michael Keating a făcut o listă întreagă de parteneri și sunt sigură că nu ne lăsa pe noi, cei de la Serviciul European de Acțiune Externă, pe din afară. Da, a fost o scăpare. Vreau să spun, în primul rând, că noi recunoaștem importanța rapoartelor publicate de Institutul pentru Pace și eforturile sale în domeniul prevenirii conflictelor și medierii. Și felicităm afetul pentru uh, aceste, acest raport uh, la care s-a contribuit foarte bine. Se pune, bineînțeles, ca de obicei, accentul pe rădăcinile profunde ale conflictelor, transformarea abordărilor, punând oamenii în centrul atenției acestor eforturi colective. Uh, cum vedem noi prevenirea conflictelor? În iunie anul trecut am publicat un raport Uniunea Europeană, actor global în domeniul prevenirii conflictelor. El a fost discutat cu statele membre și arată cam care ar fi principalele dimensiuni ale abordării noastre la SEAE în acest domeniu. Principiul uh, principal este că e nevoie de o abordare integrată. Niciun partener singur nu poate să producă o prevenire a conflictelor. Deci este neapărat nevoie de reunirea tuturor resurselor și instrumentelor, crearea de sinergii, lucrul pe toate nivelurile pentru a preveni conflictele. Permiteți-mi să fac o mică paranteză și să vă spun câte ceva despre reorganizarea noastră de la SEAE. Poate unii ați auzit despre ea. În trecut aveam o diviziune pe care eu am uh, condus-o, PRISM. Ea nu mai există. Dacă vă plăcea acronimul PRISM, PRISM să știți că nu mai există. Acum ne-am reorganizat, ne-am reunit de la mai multe servicii într-o nouă diviziune. Ce a însemnat această restructurare? Care a fost scopul ei? De a avea o nouă abordare integrată. Așa ne și numim. Integrated Approach to Security and uh, Peace. Avem uh, aproape 100 de persoane o echipă suficient de mare care să ne permite exact asta, să avem o abordare integrată în activitățile noastre. Dar m-aș întoarce la prevenirea conflictelor. Prima dimensiune dintre cele patru pe care le voi menționa este următoarea. Dacă chiar vrei să previi conflictele, trebuie uh, atrasă atenția la nivel politic. Probabil că dumneavoastră sunteți ultimii cărora trebuie să vă le explic acest principiu. Deci trebuie ca uh, atenția de tip politic sau domeniului politic să fie maximă aici. Este o serie de instrumente pe care noi ne străduim să le potențăm aici. În primul rând, cele trei. Sistemul UE de prevenire timpurie a conflictelor. Dacă dorești să previi niște conflicte, care vor fi țările pe care le consideri cu risc. De unde știi acest lucru? Deci avem un sistem de avertizare timpurie care ne oferă o analiză cantitativă și astfel știm care sunt țările supuse unui risc violent uh, de conflict. Și, bineînțeles, avem și uh, un alt instrument, Joint Conflict Analysis, care ne ajută în această abordare integrată. Pentru că dacă ai, pui același diagnostic în ce privește un potențial conflict, uh, atunci poți să ajungi la o abordare integrată împreună cu partenerii din acest exercițiu. Apoi, trebuie să ai capacitatea să recrutezi experți spontan aproape, pentru a putea fi desfășurați în diverse acțiuni. Și aici mă refer la cele contracte cadru, framework contract, pe care le cunoașteți și dumneavoastră. Acum câțiva ani, Parlamentul dumneavoastră a creat o linie bugetară care ne permite exact asta, să uh, angajăm experți la cerere și apreciem foarte mult acest uh, principiu. Și în al treilea rând, bineînțeles că trebuie să consolidezi capacitățile proprii. Uh, Trebuie să ai interlocutori, oameni cu care să poți să vorbești la SAE sau la comisie care să poate să poarte un dialog în acest uh, sens, să existe un vocabular comun. Nu e suficient să existe un departament special dedicat acestui proces și toată lumea trebuie să fie implicată cumva. Deci am început cu niște sesiuni de formare la nivelul SEAE, dar și al uh, uh, departamentelor Comisiei Europene pe anumite subiecte cheie și practic facem sau creăm o adevărată comunitate uh, în acest sens. Și, în sfârșit, parteneriatul, bineînțeles că nu poți să faci asta pe cont propriu, trebuie neapărat să lucrăm împreună cu partenerii noștri, exact asta și facem. Avem parteneriate solide, puternice cu uh, Națiunile Unite, un dialog anual, de altfel, cu cei de la ONU și, de asemenea, și cu OSCE-ul, tot așa, un schimb de opinii uh, care are loc în mod regulat, dar și cu Uniunea Africană, de pildă. Privind spre viitor, dacă avem uh, dacă este să avem sorți de izbândă în europeană, trebuie să avem suficiente resurse bugetate, marcate ca atare în bugetele noastre și de aceea ne interesează colucrarea cu Parlamentul European ca să ne asigurăm că în următorul cadru financiar multianual vom avea astfel de resurse clar desemnate pentru acțiunile de mediere și prevenire a conflictelor. Cred că am suficient de mult timp la dispoziție pentru a vă da poate câteva exemple de activități pe care le desfășurăm, ca să aveți o idee mai clară. De, de pildă, în Republica Centrafricană am sprijinit uh, președinția cu uh, consiliere de tip uh, mediere tehnică, ceea ce a fost deosebit de important pentru să ajunge la un acord de pace. Iată un acord, un mod foarte practic, concret, în care am sprijinit o țară care se afla într-un moment crucial din istoria sa și când privește mediatorii noștri pe teren, Uh, în Siria și respectiv uh, Yemen, uh, practic creăm aceste rețele sau le sprijinim, mă refer la mediatori femei, um, care să poată să ducă mai departe acest proces de, de pace. Și tocmai astăzi ne-am întâlnit cu Federica Moderine și cu femeile mediator din toată lumea, unde s-a discutat ce înseamnă acest rol de mediator sau mediatoare pe care le joacă aceste femei și cum poate Uniunea Europeană să sprijine mai bine aceste persoane. Și pe Twitter s-a reflectat asta. În urma acestui eveniment, bineînțeles că și statele membre sunt invitate la acest gen de schimburi și uh, ca și Parlamentul European, într-o adevărată comunitate de uh, experți care șlefuiesc o viziune comună asupra medierii. Este foarte clar că activitățile de acest gen, mediere, prevenire de conflicte, uh, cresc în mod exponențial astăzi. Și atunci e foarte important să ne aflăm în avangarda acestor evoluții. Nu dorim în Europeană doar să fim la înălțimea ocaziei, ci să fim cei care dăm tonul în aceste procese. În sfârșit, aș vorbi și despre provocare la sfârșitul intervenției mele. După cum știți, medierea și prevenirea conflictelor sunt uh, întotdeauna niște activități mai degrabă discrete. Uh, e foarte greu să te lauzi cu un succes în acest domeniu. Și cui se atribuie el până la urmă? Dacă un conflict n-a avut loc, cum poți să demonstrezi că tu ești cel care l-a prevenit. În sensul că succesul este acela de a, ca, de a nu fi avut un conflict până la urmă. Bine, nu e vorba de cine își asumă meritul Parlamentului, Institutul pentru Pace, uh, dar și la ONU și la OSCE uh, există aceeași senzație legată de ce face această comunitate de experți în acest domeniu. Trebuie să existe niște bune practici, uh, în sensul că dacă așa ceva s-a întâmplat, această comunitate să poată să spună da, iată ce am făcut și cum am prevenit acest conflict. Iată ce vreau să subliniez. În sfârșit, în concluzie, și ca să nu mă lungesc prea mult, vreau să mulțumesc o dată Parlamentului European pentru raportul dumneavoastră și pentru tot ce faceți pentru a promova aceste teme deosebit de importante și, în sfârșit, vreau să felicit Institutul European pentru Pace pentru cea de-a cincea aniversare și să spun cât de, cât de important este ca să conlucrăm între noi cu instituții cum este cea dumneavoastră, Institutul European pentru Pace, atât de importantă dacă vrem să ne intensificăm acțiunile deci ne interesează foarte mult pe noi, cei de la SEO, cooperare cu o instituție cum este cea de a dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult domnului Fannes pentru această ultimă intervenție. Dragi colegi, vreau să vă reamintesc că sărbătorim cea de-a cincea aniversare a Institutului European pentru Pace în această seară la șase jumătate la Casa istorie europene în Parcul Leopold. Avem colegi aici care sunt și reprezentați în uh, comitetul director al institutului și doamna Annelise are cuvântul. Vă rog. Good evening. Thank you very much for giving your remarks. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Comisia AFET a făcut aceste eforturi împreună cu Comisia de Mediu ca să creeze această diplomație pentru climă. Și uh, până la urmă și în concluziile Consiliului s-a vorbit despre acest concept, apoi s-a vorbit și despre diplomația pentru apă și e foarte bine să putem să explicăm ce am făcut. Nu numai că am trimis un raport domnului Guterres, la câteva săptămâni după ce am trimis acest raport, um, uh, am vorbit despre și la Parlamentul European, și l-am trimis și doamnei Helga Schmidt și să am luat cuvântul și la o conferință pe teme de politică de securitate și acum acest subiect devine la modă și uh, va fi un subiect și pe ordinea de ziua următoare adunări generale ONU. E bine pentru că am uh, pus la oaltă mai multe elemente de context. S-a vorbit despre impulsul german cum v-am spus, am trimis uh, acest raport și la ONU și ne-am unit forțele și cu Suedia, pentru că vrem să um, conștientizăm opinia publică, vrem să creăm mecanisme, uh, să avem misiuni de constatare a realităților și să vedem clar care sunt consecințele schimbărilor climatice și pe termen scurt și pe termen mediu, cum vor influența acestea Uh, ceea ce se întâmplă peste tot. Cum vă spuneam, uh, și Germania și Suedia sunt liderii acestei inițiative. Am două întrebări, apropo și de ce a spus Helga Schmidt. Eu cred că diplomația în domeniul climei ar trebui să intereseze și comisia noastră și să sperăm că așa se va întâmpla și în următoarea legislatură pentru următorii cinci ani. Ne-am luat angajamentul ca fiecare delegație să pună întrebări despre protecția climei. Peste tot în lume avem acum uh, regula de la Katowice și trebuie de fiecare dată să trebuie să întrebăm pe partenerii noștri internaționali dacă uh, se simt uh, mm, obligați de către acordul de la Paris sau cum au de gând să-și respecte Um, angajamentele care derivă din, angajament, din acordul de la Paris. Și am o întrebare pentru domnul Van Ness. Mi se pare că e foarte greu în următorul cadru financiar multianual uh, să mărim cu 25-30% finanțarea pentru um, climă, dar încă nu uh, am reușit să ajungem la acest nivel și chiar și la Serviciul European de Acțiune Externă doar patru persoane se ocupă de uh, diplomația, de uh, domeniul protecției climei. Ar trebui să fim conștienți de faptul că acest tip de diplomație este un uh, fenomen nou, foarte important și dacă tot încercăm să creăm un mecanism la nivelul ONU, de ce să nu avem un mecanism asemănător și la Serviciul European de Acțiune Externe? Pentru că sunt state care deja au, uh, încearcă să creeze echipe de care să se um, ocupe de acest tip de diplomație, deci mai ales Germania și Suedia și să sperăm că va fi un subiect cheie pe viitor. Thank you, Annelies. Mulțumesc, domnule Litz. Acum îi dau contul lui Charles Tennant. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. E mai degrabă o chestiune administrativă. Unul dintre funcționari mi-a tras atenția asupra faptului că candidatul ECR pentru uh, board, de fapt, a, s-a lăsat de acest rol la jumătatea procedurii. Din păcate, eu ca și coordonator nu eram la curent și nici nu știam că noi nu mai suntem uh, reprezentați în ultimii ani, doi ani și jumătate în acest board și este mare păcat pentru că eu chiar nu știam și m-ar fi interesat. Nu știu dacă Regatul Unit este unul dintre statele membre implicat în uh, conducerea acestui institut dar când vă aud accentul, uh, stimate colegi, e clar că venim din țara pe care o cunosc eu cel mai bine și uh, vedeți, ar fi trebuit să părăsim UE uh, cu trei zile, dar încă sunt aici. Da, atunci poate că e o glumă faptul că sunt aici, poate că de fapt nu sunt aici. Și nu știu dacă ar trebui să mai fiu aici, probabil că suntem așa ca niște impostori, dar deocamdată legatul încă mai este în Europeană. Dar întrebarea mea are o legătură și cu întâlnirea pe care o vom avea mâine cu domnul comisar Barnier, când vom discuta despre relațiile Uniunii Europene cu Regatul Unit. Eu sunt unul dintre conservatorii care cu pasiune au apărat uh, rămânerea în Uniunea Europeană și vreau foarte mult să ne păstrăm relațiile chiar și după Brexit în domeniul afacerilor externe și a securității și tare mie că nu am vorbit foarte mult și despre prevenirea conflictelor și despre mediere. Întotdeauna am uh, menționat de munca excelentă făcută uh, în uh, țări precum Somalia, pe care dumneavoastră, domnule Chitin, o cunoașteți foarte bine și despre faptul că până în urmă cu câteva zile exista în Regatul Unit sediul um, agenției. E adevărat că în ultimii timp am pierdut atât de multe instituții, nu doar uh, uh, această agenție, ci și Agenția pentru Medicamente și uh, um, Banca Europeană de Investiții. Să, sperăm că va, la un moment dat va exista un al doilea referent. Și rămâne să se mai voteze la Casa Comunilor, să vedem cum vom avea o rezoluție să punem capăt la ceea ce se întâmplă, dar cum ar putea Regatul Unit să lucreze îndeaproape cu organizația dumneavoastră și după Brexit? Pentru că sunt convins că chiar și uh, partizanii Brexitului și-ar dori să se uh, implice în acest domeniu ca să avem plus de securitate. Și cum putem să facem un pofid acestui proces destructiv, după părerea mea, și dureros? Îți mulțumesc, Charles Stanek, Klein Udi. Thank you. Yeah, maybe we need a peace process. Da, poate că ne trebuie și nou un proces de pace în Regatul Unit. Da, e o altă mâncare de pește. De fapt, aș fi vrut să reacționez la ce a spus domnul Vanis despre comunicare, munca de comunicare care trebuie dusă mână în mână cu procesele de pace. Și a fost foarte interesant să aud ce avea de spus domnul Kitten domnul, și dumneavoastră, domnule Vanes, atunci când discutați despre munca concretă pe care o faceți. Ambii ați vorbit despre implicarea femeilor în procesele de pace și ați uh, menționat faptul că în Yemen, de pildă, femeile au fost foarte implicate și de asemenea și în Afganistan. Și ați dat mai multe exemple despre mm, mm, implicarea femeilor. Să vorbești despre ce se întâmplă mi se pare indispensabil, pentru că uneori avem senzația că uh, tot timpul se vorbește despre nevoia de a uh, lăsa femeile să participe, dar nu vorbim despre modalitățile practice uh, um, de diferență enormă Um, pe care o constatăm atunci când femeile chiar sunt lăsate să participe. Și cum am putea poate să arătăm că am prevenit conflictele sau am adus uh, părțile beligerante în jurul aceleiași mese datorită muncii concrete în contact direct cu comunitățile și datorită implicării femeilor. Mulțumim, Claire Udi. Acum un alt coleg din uh, Regatul Unit, James Carver. Uite ce silitori sunt britanicii! Îți mulțumesc, domnule președinte David. Eu sunt sceptic. Principala mea grijă este duplicarea muncii. E adevărat că orice inițiativă este una bună. Și ce asta ne că a vorbit despre acest punct. Eu oricum părăsesc Parlamentul, indiferent dacă Brexitul va avea loc sau nu. Eu am fost în Polonia, l-am auzit și pe Edward vorbind despre întâlnirea din Ucraina. Dacă va funcționa acest instrument, să nu uităm că în acest Parlament uh, reprezentanții sunt foarte diversificați. Eu știam uh, că există membri de la PPE și de la Social și Democrați în acest board, dar și am auzit ce a spus colegul Tenă că poate și conservatorii ar fi trebuit să avem reprezentanți, dar cel mai bine ar fi să avem reprezentanți din toate partidele politice pentru că tot timpul apar situații uh, precum cea din Venezuela, dar, Venezuela, dar noi suntem uniți în diversitate, deci ar trebui să fie un loc pentru toată lumea să poată să-și prezinte, să-și apere punctul de vedere și să uh, lăsăm, să dăm ocazia tuturor vocilor să fie auzite. Eu știu că am avut o poziție coerentă în ceea ce privește Ucraina, dar uh, nu e normal ca un singur deputat să fie cel care tot timpul vorbește despre situația din Ucraina sau politica de aplicată în Ucraina, când poate s-ar putea să existe și alte puncte de vedere, alte perspective în Parlamentul European. Și ar trebui ca toate să fie vizibile. Eu nu Nu aș putea să vin să vorbesc uh, în numele Parlamentului, că am fost uh, în Somaliland sau la Mogadiscio, uh, pentru că ar fi ar da de bănuit. Dacă vreți ca acest instrument să funcționeze, atunci trebuie să existe o oportunitate pentru toate perspectivele să fie auzite și ca toate tabele să fie implicate, ca să fim cu adevărat uniți în diversitate. Thank you, James Carver. Now I'd like to... Mulțumesc, James Carver. Acum îi dau cuvântul lui Alan Lamasur, care și este, este de asemenea membru al bordului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și să-l felicit pe domnul Keating pentru munca sa extraordinară. Vă rog să Mă iertați, am fost în întârziere, dar din câte înțeleg, toate punctele de pornire de zi au fost cumva avansate, deci nu am putut să ascult intervențiile oaspeților noștri. O să avem ocazia să mai discutăm și cu ocazia aniversării uh, uh, celor 5 ani a Institutului European pentru Pace. Atunci când acest institut a fost creat, obiectivele uh, erau două la număr. Cel mai important a fost uh, uh, atins cu succes și anume crearea unui organ capabil să uh, facă muncă de mediere și de prevenire a conflictelor, mobilizând personalități și folosind proceduri Uh, și uh, exploatând cunoștințe în domeniul negocierilor uh, între părți beligerante într-un conflict, deci folosind ceea ce diplomația europeană are mai bun de oferit, deci atât resurse din statele membre, și nu numai. Dacă facem o comparație între diplomația europeană și cea americană, aș spune așa, exagerând că atunci când americanii, când e o problemă, americanii trimit mai întâi soldații și negociază după, europenii trimit la fața locului diplomați, medici, înainte de a trimite armele. Institutul European al Păcii a fost uh, gândit astfel, să fie un organ independent de statele membre, dar suficient de apropiat și în strânsă cooperare cu SAE astfel încât să ofere părților care se află în conflict, dacă ajung la un acord cu ajutorul institutului, deci să le ofere o garanție a unui sprijin politic din partea Uniunii. Un alt obiectiv era ă, să ne asigurăm că atunci când trimitem diplomați, ă, militari, ONG-uri pe teren, nu numai că aceștia trebuie să dea seamă față de administrațiile din țările lor, dar apoi să uh, comunice experiența pe care au acumulat-o pe teren celor care vin după ei, astfel încât să se nească un spirit comun uh, bazat pe diplomația um, europeană. Și să nu uităm că sunt state care fac parte din institut, chiar dacă nu sunt membre ale UE. Domnule Keating, aș vrea să știu ce părere aveți, mai ales în această a doua privință. Mulțumesc! Merci, Alain Lamassur. Mulțumesc, Alain Lamassur. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Văd că nu. Cine dorește să răspundă? Cred că majoritatea întrebărilor erau destinate domnului Keating. Um, well, first of all, thank you for those questions. Mulțumesc pentru aceste întrebări, în primul rând, și ar fi trebuit să spun de la început că uh, ce caracterizează acest Institut European pentru Pace e că are un comitet uh, la care participă statele europene. René are dreptate uh, când spunea că ar fi trebuit să fi fost mai precis. Deci are un parteneriat cu Uniunea Europeană și nu numai cu Uniunea Europeană, ci cu Serviciul pentru Acțiune Externă, prin care lucrăm, cooperăm cu alte părți ale Uniunii Europene, DEFCO și Diginier și alte uh, uh, alți omologi. Dar principalul nostru interlocutor în UE reprezintă SEA-ul și statele membre. Dar specificitatea lui este că este un institut independent, este o entitate unică avem avantajele unui comitet uh, format din diplomați și cu o influență diplomatică, dar avem și uh, independența unui organism independent. Deci putem să abordăm, să discutăm cu oricine, de la înalți demnitari din guverne până la persoane care se află pe teren și care uh, nu fac parte din guverne, inclusiv actori nestatali și care sunt implicate în uh, conflict. Al doilea aspect. Domnul Arne Litz a pus o întrebare legată de diplomația climatică. Sunt de acord cu dumneavoastră. <clears throat> După această reuniune, uh, mă, voi examina situația mai de aproape, dar mai ales din experiența mea din Afganistan, din Siria, în Somalia și Orientul Mijlociu. Și din experiență vă pot spune că știu mai mult despre felurile care schimbările climatice și degradarea mediului și această luptă pentru resurse, că este vorba de resurse precum uh, solul, uh, apa, uh, petrolul, înțelegem cum toate aceste aspecte duc la conflicte și uh, Uh, creează un uh, sentiment de uh, injustiție pe teren. Dar ce nu înțelegem pe deplin este felul cum putem să folosim toate aceste date pentru a promova dialogul și pentru a duce la rezultate mai pozitive. Și asta dorim să aprofundăm. Am putea folosi această diplomație climatică uh, la modul concret. Și vă pot da câteva exemple. Unii, de pildă, vorbesc despre sursele regenerabile de energie în statele fragile. Un subiect foarte important pentru a uni societățile și a coagola uh, aceste societăți. Pentru a răspunde întrebarea lui Charles Tannock despre Regatul Unit, Comitetul uh, uh, director al institutului nostru m-a încurajat în mod explicit pe mine să mă asigur că avem uh, mai mulți uh, membri la grupul nostru și nimeni nu se opune uh, aderării Regatului Unit la institutul nostru. M-am întâlnit cu Alistair Bird în urmă cu câteva săptămâni, am lansat dialogul și uh, părea să fie dornic și uh, i-a informat pe colegi uh, în legătură cu această posibilitate. El uh, nu mai este în funcție, dar probabil că <laughs> hmm, sau ordinele sale vor mm, fi urmate de consecințe. Elveția face parte, poate n-am menționat acest lucru din uh, institutul nostru, dar uh, fără să fie membru al Uniunii Europene. Deci ideea este că o serie de țări care nu fac parte și nici nu vor avea, face parte din Europeană au uh, ofertă importantă pentru noi. Am fost la Berlin, la Paris, la Stockholm, la Varsovia și în alte locuri și am constatat că toată lumea pare să regrete uh, experiența și expertiza pe care o are Regatul Unit uh, în prevenirea conflictelor și regretă faptul că această experiență nu va mai fi la dispoziția Uniunii Europene, uh, așa ca în trecut. Dar institutul nostru ar putea să uh, rezolve parte această problemă. Sper să funcționeze o cooperare între noi oricum. Apoi, în legătură cu întrebarea lui Alan Lamasur, vă mulțumesc. Aveți pe deplină dreptate că experiența dobândită în acest domeniu al prevenirii conflictelor, soluționărilor, trebuie să fie împărtășită, pusă la dispoziția tuturor într-un format uh, uh, ușor de înțeles. Cred că, într-adevăr, putem face mai mult decât în prezent, dar nu e important doar ca noi să facem aceste eforturi, ci uh, să, ca ele să fie făcute și prin alte organizații, prin parlamente, de exemplu am observat că în anumite țări europene această noțiune de prevenire a conflictelor uh, supraviețuiește alegerilor, ori în alte țări uh, dispare pur și simplu. Totul depinde de uh, calitatea activității comisiilor de afaceri externe, a personalului, dar totul depinde și ce se întâmplă în mediul academic. Dar, în orice caz, uh, noi vom încerca să găsim uh, modalități pentru ca organizații mici să-și poată aduce contribuția, să ne asigurăm că uh, aceste cunoștințe sunt puse la dispoziția tuturor, că aceste cunoștințe nu dispar pur și simplu. N-am menționat în prezentarea mea, dar cu asta mă opresc, e că, într-adevăr, avem o rețea destul de vastă de consilieri, de experți uh, în întreaga lume. Apropo, nu toți europeni, și prin această rețea avem la dispoziție o experiență imensă, concretă. E vorba de persoane care s-au implicat, au Uh, condus uh, procese de dialog, uh, de aducere a păcii, care au făcut mediere și aveți dreptate. Nu trebuie doar să avem un schimb de experiențe între aceste, acești experți, ci să fie puse aceste dispoziții la aceste informații la dispoziția tuturor. Câteodată suntem într-o bulă guvernamentală, dar dacă vrei să rezolvi conflicte, trebuie să implici și alți actori, inclusiv parlamentari, oameni de afaceri, Mm, grupuri religioase și așa mai departe, tot felul de actori. Deci trebuie să ne extindem platforma. Mulțumesc! Mulțumim! Opt guverne din Europa oferă sprijin uh, financiar. Deci uh, sprijin financiar Belgia, Finlanda, Italia, Spania, Suedia și uh, Elveția. Aveți dreptate și avem minim încă trei, trei țări care și -au exprimat interesul. vă mai pot spune că există o serie de guverne care nu participă, dar care ne pun la dispoziție finanțări pentru anumite activități. Norvegia, de exemplu, țările de jos. Am primit uh, sprijin din mai multe țări, care din motive diverse nu doresc să facă parte din institutul nostru, dar care mm, agrează munca noastră. Mulțumesc. Domnule Vanes, domnule președinte, aș dori să răspund la trei întrebări. Prima, cea a domnului Linz uh, cu privire la diplomația climatică, da, aveți mare dreptate și, într-adevăr, constat o sporire a atenției pe care o acordăm uh, diplomației climatice. Dar Michael a avut dreptate când spunea că trebuie să înțelegem cum să abordăm acest subiect. Mă întreb dacă diplomația climatică e același lucru uh, precum lupta pentru teren. Știți că Uh, în Africa e unul dintre principalii vectori de conflict. Sau diplomația climatică este altceva. Deci uh, sunt, avem un proces în uh, curs și m-ar interesa să înțelegem mai bine acest fenomen și, într-adevăr, avem nevoie de mai mult personal. Folosim, de exemplu, schimbările climatice ca unul dintre indicatorii cheie pentru sistemul nostru de alertă timpurie. Deci folosim schimbările climatice ca un indicator pentru a anticipa uh, un uh, potențial conflict pe viitor. E o noutate. Aveți dreptate? Trebuie să facem mai mult? Încercăm să facem mai mult în urmă cu câțiva ani? Spuneați că avem patru persoane acum a, a, spuneați acum că suntem patru, atunci, în urmă cu câțiva nu era nimeni, deci vom continua în, acest, uh, în această ordine de idei. Domnul Tanoc a părăsit sala, dar doream să-i spun că, sigur, pot să spun asta și pentru ceilalți participanți. Regatul Unit e un exemplu. Uh, Uniunea de, Unitatea de Stabilizare Britanică a fost uh, prima care a venit cu ideea prevenirii conflictelor. Părăsirea uh, Uniunii Europene de către Regatul Unit este dramatică din mai multe puncte de vedere dar sperăm să menținem relația cu această unitate de stabilizare pentru a beneficia de competența lor imensă și pentru a folosi experiența lor. Deci, avem un dialog constant, încercăm să vedem cum putem să continuăm să cooperăm și după Brexit. Doamna Moody s-a referit la comunicare și sunt de acord cu dumneavoastră, aveți mare dreptate. Trebuie să facem mult mai mult în acest domeniu. Suntem prudenți pentru că spunem că lucrăm așa din umbră, dar putem face mult mai mult. O să notez această idee, dar în orice caz, ce vă pot spune este că în reforma pe care am menționat-o pe scurt, avem o adevărată acum o diviziune care se va ocupa de gestiunea cunoștințelor și pe învățămintele trase. Această diviziune, această unitate va face un bilanț. Ce am obținut, ce putem uh, învăța din trecut și dacă putem să comunicăm mai bine cu statele membre, cu experții, să folosim aceste date și în dialogul pe care îl avem cu ocd ul cu ONU, cu Uniunea Africană, pentru ca cu toții împreună să învățăm din aceste experiențe. Deci, comunicarea, schimbul de cunoștințe vor fi o adevărată prioritate pentru noi, mai mult decât în, în trecut, în orice caz. Mulțumesc! Mulțumesc, Edward! Mulțumesc! Am avut o dezbatere foarte utilă care a arătat că avem uh, numeroase posibilități de cooperare pentru a obține rezultate în diverse domenii care uh, fac uh, obiectul soluționării și a medierii conflictelor. Cred că trebuie să continuăm acest dialog pentru că constatăm că putem să învățăm unii de la alții pentru a fi mai eficienți. Aș dori să reacționez la cele spuse de colegul din Regatul Unit, Carver, în legătură cu posibilitatea de a participa la eforturile de mediere. E vorba despre partidele politicele de la Parlamentul European. E o idee bună, dar ce v-aș putea spune este că grupurile de lucru de la FED sunt forurile în care fiecare grup politic își poate prezenta poziția, punctul de vedere. Totul se de- discută la nivel de grup de lucru. Deci este un proces în care este implicată toată lumea. În ce privește medierea propriu-zisă, cred că ar trebui să fim mai pragmatici. Trebuie să avem un spirit practic. Ar trebui să numim persoane care să stea la masa negocierilor și aici nu putem include chiar pe toată lumea. Deci trebuie să avem uh, un spirit mai practic și aceste echipe de mediere raportează grupului DEG, care este prezidat de David McAllister și de Linda McKevin. Și acolo, iarăși, toată lumea are posibilitatea de a-și prezenta ideile, punctul de vedere. Aceasta este modalitatea de a coopera. Trebuie să continuăm la fel și pe viitor. În ce privește Macedonia de Nord, PP-ul și socialiștii sunt reprezentați, dar și domnul Weigel de la grupul ALDE, care este chiar și raportor. Deci nu excludem pe nimeni. Deci raportorii ar trebui să fie implicați în echipa de negociere și dacă cineva e specializat pe un anumit domeniu sau deține cunoștințe speciale, sigur și prezența lui ar putea să fie luată în calcul atunci când uh, numim aceste echipe de ne- negociere. Deci, iată, o idee bună, dar trebuie să fim mai pragmatici și cu picioarele pe pământ. Mulțumesc! Mulțumim, Edward! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Nu știu dacă cineva de la prezidiu dorește să mai uh, participe la dezbatere. Nu, atunci mulțumesc oaspeților. Vă urez o, un eveniment plăcut, care începe în 32 de minute. Am înțeles că Elena Masur ne va reprezenta, va lua cuvântul acolo, în numele Comisiei AFET. Am terminat pe astăzi. Încheiem ședința și ne vedem mâine la ora 9 fix pentru ședința cu uh, colegii din Parlamentele Naționale. O seară plăcută! So.